se semnează actele care au fost adoptate conform procedurii legislative obișnuite și împreună cu președintele Consiliului, miercuri vor fi semnate aceste instrumente juridice în conformitate cu regula 78 din regulamentul de procedură. Iar în uh, procesul verbal se va publica